a uh, Aș dori să vă urez tuturor bun venit uh, pentru discuția următorului punct uh, pe ordinea de zi, un proiect de raport pentru o propunere a um, Parlamentului cu privire la modalitățile prin care Consiliul ar putea să instituie un fond european pentru democrație. Este un titlu foarte lung pentru un subiect important și pentru Parlamentul um, European. Chestionarul uh, a făcut obiectul unor discuții. Am avut uh, discuții cu uh, domnul Sikorski, ministrul de externe polonez, și acolo s-au prezentat niște dubii ale noastre cu privire la propunerea inițială a Consiliului, cu privire la poziția inițială a Consiliului. Uh, a trebuit să existe un instrument eficient, uh, flexibil, uh, uh, care să promoveze dezvoltarea democratică. După cum vedem, acest instrument este foarte necesar și putem considera că viitorul ambasador în Sudan și în Republica Democrată din Congo ar putea beneficia de aceste uh, instrumente. Republica Congo se numește Republica Democrată, totuși, dar uh, uh, acești ambasadori ar putea avea nevoie de uh, un sprijin acolo pentru că au o treabă foarte importantă de uh, făcut. Domnul Lambsdorff este raportor, dânsul este alături de mine aici, uh, el va prelua și prezidiul uh, pentru că va conduce ședința, fiindcă eu trebuie trebuie să plec. Avem prezenți uh, și experți, uh, ministrul de externe uh, polonez adjunct, care va lua și dânsul cuvântul, printre alții, și vă voi ruga să fiți relativ succinți și preciși, pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. Oricum, discuția va fi interesantă. Doamna uh, Margosata Mozilesca va începe discuția. Uh, dânsa este responsabilă pentru misiunea de, misiunea de observație din cadrul uh, spațiului economic european. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. E o plăcere să mă exprim cu privire la acest subiect din partea uh, SAE. Trebuie să uh, răspundem la ceea ce se întâmplă cu vecinii noștri din uh, sud și să facem față în aceeași măsură și provocărilor uh, din vecinătatea estică. Comisarul nostru, împreună cu președintele Comisiei, a elaborat o comunicare pe care a dat-o publicității în iunie cu privire la aceste vecinătăți. Acest fond ar trebui să susțină procesele de democratizare din vecinătatea noastră. Este una dintre cele mai inovatoare idei care se regăsesc în această uh, comunicare. Uh, Consiliul pentru Afaceri Externe și-a exprimat sprijinul pentru acest uh, fond deja în uh, concluziile sale din iunie de pe 20. În concluziile de săptămâna trecută, deci de pe 1 decembrie, Consiliul pentru Afaceri Externe și-a confirmat sprijinul pentru Fondul European pentru uh, Democrație și a uh, solicitat o uh, acțiune rapidă pentru a-l implementa. Statele membre actualmente discută declarația care va conține elementele de bază pentru Fondul European pentru Democrație. Principalele elemente ale propunerii au fost deja discutate cu serviciile relevante ale Comisiei, cu cabinetele relevante, de asemenea și cu Parlamentul European, mai ales în cadrul Comisiei AFET, DEVE și în comisia, Subcomisia pentru Drepturile Omului. SAE a efectuat și consultări cu societatea uh, civilă, cu think tank-uri și cu uh, fundații uh, din domeniu în ultimele săptămâni. Principalul nostru obiectiv uh, a fost mereu să dezvoltăm un instrument uh, care să aducă o valoare adăugată clară și care să fie complementar uh, instrumentelor și politicilor deja existente, mai ales în ceea ce privește politica europeană de vecinătate, concluziile Consiliului din noiembrie 2009 și așa mai departe. Principiile care ne-au ghidat au fost următoarele. Fondul inițial se va axa pe vecinătate, însă n-ar trebui să excludă opțiunea ca în viitor să poată să răspundă unor procese de tranziție și unor provocări politice în alte zone geografice. Fondul va avea un mandat strict va fi un mecanism de finanțare de uh, prim recurs uh, pentru mișcări uh, politice emergente, pentru um, mișcări de tineret și alte organizații asemănătoare, precum și pentru alți actori politici și sociali implicați în tranziții politice sau implicați pașnic în lupta pentru democrație în propriile state. Deci, um, se creează un spațiu democratic în procesele de tranziție. Aceste elemente cheie sunt cele care pot să ajute acest fond să facă diferența în comparație cu celelalte fonduri existente. Fondul ar trebui să opereze ca uh, o entitate privată non-profit. Ar trebui să ia decizii independent, uh, inclusiv toate deciziile de finanțare să fie luate astfel. Fondul ar opera uh, prin intermediul statelor membre și instituțiilor europene. Fondul uh, ar presupune luarea unor decizii uh, la modul rapid și flexibil. Acestea sunt elementele uh, cheie ale fondului, pilonii săi, pentru că fondul vizează acoperirea unor lipsuri existente în finanțarea actuală. Fondul va avea așadar propria sa valoare adăugată. Cu toate acestea, instituțiile europene, mai ales Parlamentul European, se vor implica în organismul de uh, guvernare, de gestionare a acestui uh, fond și uh, vor putea supraveghea activitatea fondului. Fondul ar trebui să presupună și o cooperare cu alți parteneri, precum fundații politice, organizații ale societății civile, pentru a asigura consecvență și pentru a putea beneficia de pe urma acestor organizații și a experienței lor, evitându-se suprapunerile. Fondul uh, și-ar stabili uh, propriile norme financiare și contractuale, însă noi ne vom asigura că fondul va ajunge la un echilibru corect uh, între o gestionare corectă a fondurilor, transparență și răspundere pe de-o parte și pe de altă parte eficiență, flexibilitate și alocare rapidă a fondurilor. Cât privește fondurile europene, este foarte clar că regulamentul financiar al Uniunii Europene va fi uh, uh, respectat și bine aplicat. Ne așteptăm ca fondul să fie inițial finanțat uh, prin contribuțiile statelor membre și prin contribuțiile fondurilor europene. Cred că propunerea actuală conține elementele de bază pe care pot să se axeze um, statele membre atunci când ar trebui să fie de acord cu funcționarea și principiile acestui fond. Celelalte detalii tehnice vor trebui să fie analizate realizate la un stadiu final, la, mai târziu, uh, în cadrul unui grup de lucru dedicat și e clar că Parlamentul trebuie să fie implicat în acest grup de lucru. Aștept reacțiile, comentariile și ideile dumneavoastră și mă bucur să anunț că domnul Martin Popovski eh, ni se va alătura în jurul orei 12 și cred că uh, va fi încântat să răspundă la orice fel de întrebare. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim foarte mult pentru această prezentare concisă. Aș dori să rog acum pe uh, domnul uh, ministru adjunct uh, polonez să ne facă propria sa prezentare. Thank you for this space to, to debate on democracy. Vă mulțumesc pentru această dezbatere pe marginea democrației, susținerii democrației și acestui nou fond. Ei bine, când mă gândesc la Europa, noi în Polonia înțelegem că Europa este o sursă a democrației. Acesta este locul unde a, s-a născut democrația și probabil că este spațiul unde se pot dezbate cel mai bine uh, abordările de sprijinire a democrației. Acesta este rezultatul unui consens și a dezbaterii din Europa. Dar ceea ce este foarte clar în momentul de față, în timpul președinției poloneze a Consiliului, vedem că e nevoie de soluții și de instrumente inovatoare. Și spun asta referindu-mă și la chestiunile economice, dar și referindu-mă la relațiile noastre externe cu vecinătatea europeană și cu țările mai îndepărtate. Ideea Fondului European pentru Democrație a fost discutată cel puțin în ultimele șase luni. Au fost multe comentarii de susținere, sugestii din partea statelor membre, dar uh, și instituțiile europene au fost implicate în această dezbatere, încercând să găsească cea mai bună modalitate de creare a fondului pentru ca acesta să aducă o plus valoare. Pentru că scopul acestui fond este de a aduce o valoare adăugată în relațiile noastre cu aceia care luptă pentru democrație, cu cei care încearcă să găsească mai multe oportunități de, uh, de a decide în privința lor. Acest fond este menit Uh, să acopere în primul rând nordul Africii și uh, primăvara arabă. Dar uh, pentru mine e o mare plăcere să-l am alături de mine pe Vlad Filicca, Vlad, care este prietenul meu, uh, cu care am uh, colaborat în Belarus de aproximativ 20 de ani, consolidând relații dintre democrații din Polonia și cei din Belarus. Avem nevoie de acest fond în uh, vecinătatea sudică, în țările parteneriatului estic, dar și în țări ca um, Birmania, de exemplu. Um, vedem că sunt astfel de locuri în lume unde apar noi șanse pentru democrație. Polonia în uh, gândirea acestui fond a avut o abordare cât mai pro-europeană posibil. Dorim să implicăm și statele membre și instituțiile europene. Și e clar că rolul special al Parlamentului European împreună cu Serviciul de Acțiune Externă uh, este crucial pentru succesul acestei inițiative. După cum s-a spus, acest instrument ar trebui să fie rapid, flexibil, eficace și să ajute uh, dezvoltării pluralismului și a dezbaterii în țările, în societățile unde nu există libertate în aceste domenii și nu există pluralism la nivel politic. A fost foarte important să vedem ultimul forum la nivel înalt uh, privind eficacitatea uh, ajutorului uh, european. Avem de-a face cu țările BRIC, cu noile țări donatoare ca China, India, Brazilia, am încercat să ne gândim la rolul nostru. Care ar trebui să fie rolul nostru? Care ar trebui să fie responsabilitatea pe care să ne o asumăm atunci când consolidăm cooperarea cu partenerii noștri um, vecini și mai îndepărtați? Și un lucru e um, sigur. În primul rând, sigur, trebuie asigurată respectarea drepturilor omului. E un numitor comun pentru uh, toți pentru noi toți. Dar, pe de altă parte, la fel de adevărat e că trebuie să oferim sprijin acelor mișcări politice și acelor actori care susțin ideea pluralismului politic și a democrației și care sunt pregătiți să coopereze pentru a construi societăți democratice, pentru a oferi opțiunea democrației comunităților în care trăiesc. De aceea suntem implicați în susținerea uh, acestui fond pentru democrație. De aceea credem că ar trebui să se concretizeze ca o inițiativă comună și a statelor membre și a instituțiilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, mă bucur că ați subliniat rolul Parlamentului European și sperăm că, sperăm că și în construcția concretă a fondului acest rol va fi vizibil, rolul uh, Parlamentului European ales democratic uh, în uh, interesul nostru al tuturor. Acum vreau să îl invit pe domnul Ilicica, al cărui nume a fost deja menționat, care este președintele Consorțiului Internațional Europa Belarus. Vă rog să vă invit să luați cuvântul, domnule. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte să vorbesc despre Fondul European despre demo- pentru Democrație, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru invitația la reuniunea dumneavoastră și aș vrea să încep uh, discursul meu dând uh, câteva informații de context despre Belarus și despre ce se întâmplă în domeniul social și politic. Pentru că Belarusul este adesea folosit ca test pentru a vedea ce trebuie făcut pentru susținerea societății civile și a democrației, având în vedere că multe lucruri nu funcționează cum trebuie. Atunci când ne gândim la Fondul European uh, pentru Democrație, trebuie să ne gândim că din 2010 încoace uh, situația instabilă a liberalizării s-a destrămat oarecum și acum, de fapt, trăim într-o situație de război civil rece, societatea fiind foarte împărțită. În al doilea rând, avem uh, în același timp o tendință clară de limitare a libertăților uh, fundamentale care fapt poate să decurgă și din legea cu privire la uh, Uh, dreptul de adunare și la fondurile și finanțarea publică, care de asemenea se lovește de multe limitări. Există mulți pași pe care cetățenii ar trebui să-i facă pentru a putea cu adevărat să se bucure de mecanisme democratice reale. De exemplu, când vorbim de responsabilitatea penală. O altă chestiune importantă este că toți actorii independenți, inclusiv politici și personalități, scriitori, filozofi sau blogări, sunt văzuți în momentul de față, trebuie văzuți ca fiind societatea civilă din Belarus, pentru că societatea este extrem de fragmentată și tot ceea ce este independent poate să fie considerat în continuare societate civilă. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că Societatea civilă din Belarus, de fapt, nu atinge cetățenii de masă. Este într-adevăr păcat, dar este o realitate. O altă problemă este lipsa de coordonare și de comunicare între cele două părți ale forțelor independente, adică cele politice și actorii societății civile. O neînțelegere puternică, de asemenea, se poate remarca, încearcă multă lume să recâștige încrederea, dar este destul de dificil și departe de ceea ce avem nevoie. În ceea ce privește resursele, numai fondurile internaționale sunt resursele pentru fondurile pentru actorii democratici în Belarus în momentul de față. Nu există alte fonduri care pot fi folosite pentru activități democratice. Fondurile Uniunii Europene s-au extins în ultimii ani însă numai o parte mică din aceste fonduri au putut fi folosite pentru democratizare. Problema lor este că ele necesită aprobări, proceduri complicate și uh, de aceea nu au putut fi accesate. Însă ceea ce a fost bine a fost inițiativa parteneriatului estic în ultima vreme, care a adus uh, dinamică în societatea civilă și care a arătat că se poate să se schimbe ceva a adus de asemenea oportunitatea de construirea unor relații stabile cu instituțiile europene și cu Uniunea Europeană și a ajutat și infrastructura. Din această perspectivă, ceea ce ne place la Fondul European pentru Democrație sunt următoarele puncte. În primul rând, ideea de a ne concentra mandatul acestei fundații pe chestiuni care țin de democratizare. Majoritatea autorităților locale fac același lucru, dar abordarea este de jos în sus. Aici este vorba de o facilitate, nu este vorba, facilitatea pentru societatea civilă s-a concentrat mai mult pe politici uh, de democratizare și uh, este nevoie de mai multă promovare a valorilor democratice în general uh, la nivel larg. Fondul European pentru Democrație are potențialul de asemenea de a susține inovarea și nu numai soluțiile standard. O țară ca a mea are nevoie de soluții inovatoare, pentru că soluțiile clasice nu funcționează, cel puțin nu în această fază predemocratică. Fondul European pentru Democrație poate să dea un impuls acestor metode. În al treilea rând, un actor rapid și independent care nu este supus unor proceduri birocratice în luarea deciziilor și care are uh, obiective foarte clare. Aceasta poate fi scopul Fondului European pentru Democrație și aceasta este și valoarea adăugată pe care ar aduce-o, pe lângă mecanismele europene care există deja. Și un alt punct care ne surâde la acest fond este că în spatele ideii Fondului European pentru Democrație, cel puțin așa cum este el descris în momentul de față, este că sunt mai importanți actorii interni decât modelele generale, general aplicabile, pentru că numai forțele locale pot cu adevărat să aducă schimbare. Nu vorbesc acum de anumite forțe, ci doar de acelea care pot aduce cu adevărat o schimbare. Deci care sunt acum provocările cu care ne confruntăm în uh, cadrul acestui fond. Am putea avea mai multe fonduri pentru democratizare într-o țară ca a mea, dar aceasta nu înseamnă neapărat automat mai multă democrație. Deci nu este o legătură directă. Și se pune întrebarea de aceea cum să se facă progresul. Asta este poate chiar cea mai mare provocare din toate. În al doilea rând, dacă vorbim despre susținerea forțelor democratice, Trebuie să știm care sunt mai întâi forțele democratice. Cum identificăm aceste forțe în mod corect și care este ajutorul de care ele chiar au nevoie? Cum putem organiza această susținere pentru a da mai multă putere actorilor democratici în țara mea? Și o altă provocare majoră, cred că s-a văzut foarte clar în ultimul an în cazuri precum cel al lui Alice Bilatsky, am avut o dilemă între transparență și securitate. Noi dorim să aducem în siguranță actorii care ar putea, de exemplu, să beneficieze de susținere de la acest fond pe viitor. Și, din păcate, am avut cazuri în care nu am fost sigur dacă actorii respectivi sunt protejați sau nu, pentru că regulile de transparență democratică care sunt în mod normal uh, aplicabile în Europa și sunt normale în general pentru forțele democratice din Belarus, dar uh, existau, dar acestea aduceau cu sine un aspect de nesiguranță pentru actorii respectivi care se regăseau în situații periculoase. Deci ar trebui găsită o soluție la acest, uh, această contradicție. Acum uh, putem vorbi și despre propunerile care ar putea fi de ajutor și care ar putea fi pertinente din perspectiva noastră. Eu aș putea să menționez aici patru. În primul rând, introducerea unor principii de dialog uh, structurat și o coordonare mai bună cu agențiile locale de coordonare la toate nivelurile, de la căutările simple până la programele de implementare a măsurilor, și, de la, și la programele de evaluare. Cred că acest fond pentru democrație ar putea fi mult mai bine orientat dacă această comunicare s-ar baza pe un mecanism periodic și dacă actorii locali nu ar fi văzut numai ca recipienți, ca beneficiari ai acestei situații. În al doilea rând, este foarte important să definim criteriile după care alegem actorii pe care să-i susținem și situațiile în care este nevoie de acest ajutor. Ajutorul nu ar trebui să promoveze o dezintegrare a actorilor democratici și nici să provoace conflicte între ei sau concurență între actorii democratici. Asta este foarte dificil de făcut. Am avut diferite cazuri în timpul uh, programelor de parteneriat estic, nu din cauza inițiativei ca atare, ci din cauza dinamicii care s-a creat în Belarus pentru că situația este foarte puțin consolidată între cercurile politice și societatea civilă. De exemplu, în Armenia am avut cazuri de concurență clară între diferitele părți ale societății civile, lupte pentru ajutor, practic. În al treilea rând, aș dori să mă refer și la ideea pe care a prezentat-o uh, alți actori la un briefing cu privire la democratizare și care se referă de asemenea la Fondul European pentru Democrație, se referindu-se la pre- și post-tranziție, dar și pentru perioada ca atare, pentru fiecare țară, aceștia fiind trei piloni. Aceasta ar putea să concentreze programele către un obiectiv mai clar. Și s-ar putea obține mai multe beneficii. Iar ultimul punct din partea mea este ideea de a include reprezentanții cei mai importanți democratici din țările care primesc acest uh, susținere într-o arhitectură a Fondului European pentru Democrație, care ar putea fi o formă de participare sau de consultări de orice natură. Nu știu exact acum să vă spun cum ar trebui să fie și cum ar trebui să fie acest organ, fie un consiliu de experți, grup de acțiune sau un grup de feedback. Important este însă să se includă toți acești actori ca uh, într-o, într structură instituțională în arhitectura fondului. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru aceste întrebări dificile, practic, pe care ni le-ați adresat, dar și pentru propunerile dumneavoastră și vă mulțumesc în general în numele Parlamentului pentru toată, tot angajamentul dumneavoastră. Vreau să o rog acum pe Jacqueline Hell din partea Institutului Open Society Institute să facă câteva comentarii. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră și eurodeputaților pentru această ocazie de a mă adresa Comisiei dumneavoastră. Câteva dintre comentarii pe care doream să le fac au fost deja făcute, prin urmare voi face eforturi să fiu succintă. Voi vorbi în numele unei fundații cu 30 de ani de experiență mm, în societatea civilă, în peste 17, de, 17 eh, state. Noi susținem eforturile organizațiilor locale de a se implica în participare democratică și procese democratice. Când analizăm eh, acest fond, am făcut acum câteva luni, eh, am făcut-o pentru a vedea exact unde se află valoarea sa adăugată. Și alți antevorbitori au atins acest subiect astăzi. E clar că instituțiile europene și instrumentele europene fac uh, multe pentru democrație și pentru drepturile omului. Trebuie să vedem cum ar putea acest fond să-și aducă contribuția tangibilă. Din partea SAE am uh, auzit care sunt uh, propunerile. Noi, ca fundație, susținem acest fond european pentru democrație pentru că oferă o oportunitate de sprijin uh, european care să fie mai flexibil și mai adaptat nevoilor actorilor locali implicați în progresele din societățile lor. O parte dintre comentariile mele se vor lega de cinci principii pe care ar putea să le urmeze acest fond pentru a asigura toate aceste lucruri. Mai întâi, uh, există nevoia de a uh, fi responsabil uh, și să răspund, nevoia de a putea răspunde la nevoile locale. Uneori, aceste lucruri nu se regăsesc în sprijinul pe care îl acordă Uniunea Europeană. Ne gândim la Orientul Mijlociu și la Nordul Africii și în legătură cu aceste regiuni au fost adresate niște întrebări serioase cu privire la rolul pe care l-ar putea avea Uh, actorii externi, nu doar forțele democratice externe, ci și activiștii sau cetățenii uh, din exterior. E uh, nevoie de sprijin pentru aceste acțiuni. Uneori sprijinul european nu vine cu prețul legitimității organismelor care activează la nivel local. Așadar, în termeni practici, trebuie să se găsească un echilibru pentru acest fond între uh, ceea ce uh, se consideră a fi strategic, cum spunea și domnul raportor uh, în raportul său, și ceea ce este relevant pentru respectivele regiuni. Prin urmare, acest fond ar putea fi mai eficient uh, uh, în loc să elaboreze criterii uh, sau să presupună elaborarea unor criterii de birocrații de la Bruxelles. Mai degrabă ar trebui să se ia decizii. Apoi, în al doilea rând, ar trebui să existe sprijin pentru tot felul de actori care susțin schimbările democratice. În trecut, o parte dintre vocile pentru schimbare au venit din exterior um, sau în interior acestea au constituit partide politice și um, s-au solidarizat cu mișcări uh, sindicale. Prin urmare, există mai, mult, uh, mai mulți arhitecți ai acestor uh, schimbări. Trebuie susținut liderii tineri, mișcările sociale, sindicatele. Acest element este foarte important. Gândindu-ne la valoarea adăugată, e bine, acestea sunt grupuri care deocamdată nu beneficiază în mod direct de instrumentele deja existente. Sprijinul prin acest fond ar putea să presupună anumite burse pentru disidenți, pentru că aceștia să poată să vină să studieze în Uniunea Europeană, să ia parte la procesele democratice din Uniunea Europeană. Uh, Ehm, banii ar putea să meargă spre sprijinul uh, mass mediei, uh, diasporei, uh, sprijinirii, pentru sprijinul think tank-urilor și așa mai departe. Și așa ajung la cel de-al treilea comentariu al meu. Acest fond ar face bine să fie imparțial. Obiectivul este să se ofere sprijin pentru sistemele uh, democratice în curs de uh, dezvoltare. Nu trebuie susținuți doar uh, cei care oricum au câștigat până acum acordarea fondurilor nu trebuie să fie uh, discriminatorie. Deci dacă un european a susținut un anume partid în Egipt în uh, ultimele uh, luni uh, de dragul rapidității proceselor și dacă acest partid a fost respins de uh, popor, da, ar fi fost respins de popor, totul ar fi fost uh, un uh, dezastru. Deci e bine să existe anumite măsuri prin care să ne putem proteja de asemenea incidente. Noi, organizațiile societății civile, am folosit aceste structuri pentru a evita conflictele de interese care ar putea apăra și pentru a uh, promova uh, transparența în uh, procesul de luare a deciziilor atunci când se acordă sprijin. În al patrulea rând, trebuie să se acorde atenție procesului de tranziție. Acest lucru este important pentru că Trebuie să uh, implicăm pe cei care cunosc uh, regiunea, care știu răspunsul uh, la întrebările care se pun. De la antevorbitori am înțeles că există trei piloni uh, pentru diverse stagii, uh, stadii de tranziție. Și ar trebui să vedem exact cum stă uh, situația. E o situație de post-conflict, cum se întâmplă în Libia, o situație similară celei din uh, Rusia, Belarus sau uh, alte state și așa mai departe. Apoi am auzit tot de la antevorbitori că um, există o asumare flexibilă a riscului, o asumare inovatoare. Aceste adjective nu sunt uh, folosite uh, adesea de actorii uh, locale atunci când vorbesc uh, despre instrumentele europene. Dacă discutați cu ei, veți înțelege despre ce vorbesc eu acum. Uh, adesea, Uniunea Europeană este ultimul actor la care se apelează, nu primul trebuie să existe anumite inițiative sau parteneriate care ar putea fi uh, continuate și prin intermediul altor instrumente europene acest uh, fond ar putea să uh, vină în completarea uh, fondurilor pe care le acordă și în altul comisariat ONU pentru refugiați în acest domeniu. Activiștii ar trebui să înțeleagă că acest instrument este asociat Uniunii Europene, însă nu este controlat de aceasta. Pentru statele membre și pentru SAE, Uh, va fi important uh, să se înțeleagă care uh, este răspunderea lor în acest fond. Domnule președinte, mă opresc aici și de-abia aștept discuția. Domnule președinte, mulțumim pentru această prezentare. Va trebui să vedem dacă toate criteriile vor fi îndeplinite, însă evident trebuie să începem cu aspirații înalte și apoi să vedem ce ne va rezerva realitatea. Acestea fiind spuse, uh, ofer cuvântul și uh, președinția ședinței domnului Lamstorf, care este raportor din partea acestei uh, comisii. Dânsul își va prezenta ideile, apoi o vor face și raportorii din umbră, apoi și eurodeputații care vor dori să intervină, inclusiv fostul președinte al Parlamentului European și sper că vom avea o discuție constructivă. Uh, președinția polneză și președinția daneză vor lua în considerare toate recomandările noastre uh, și noi vom uh, avea ocazia să susținem acest fond ca un instrument foarte important și pentru alte state, dar și pentru Uniunea Europeană. Domnule Dlamstor, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc oaspeților noastre, noștri de astăzi. Cred că este foarte important să ascultăm și vocile acelora care fac munca pe teren și pe care vrem să-i susținem prin Fondul European pentru Democrație și prin instrumentele celelalte pe care le avem. Pentru că trebuie să identificăm cum putem să-i ajutăm mai bine pe viitor. Așadar, Mulțumesc uh, doamnei Vasilescu, domnului Ștanovski, domnului Olad um, Filicca și lui Jackie Hay. De asemenea, vreau să mulțumesc raportorilor din Umbra pentru contribuția foarte constructivă uh, pe care au avut-o până acum și, de asemenea, aș dori să mulțumesc colegilor din uh, comisiile pentru dezvoltare și pentru uh, problemele femeilor care au venit cu sugestii pe care le vom lua în considerare și asupra cărora vom reflecta atunci când elaborăm recomandările noastre. Vreau să-mi structurez uh, observațiile în uh, trei, pe trei părți. 1. Să ne aducem aminte de ce discutăm de fapt despre un fond european pentru democrație. 2. Să introduc punctele cheie, să vă prezint punctele cheie din proiectul de recomandare și 3. Să vorbim despre rolul Parlamentului European în dezvoltarea viitoare și în operarea, uh, în funcționarea Fondului European pentru Democrație, FED. În primul rând, de ce discutăm despre un astfel de fond? Am vorbit despre faptul că Uniunea Europeană nu este suficient de pregătită să îi susțină pe actorii care încearcă să facă schimbări democratice cu ocazia primăverii arabe. Nu vreau să repet, uh, uh, Jackie Hay a făcut o remarcă foarte diplomatică cu privire la frustrarea care a uh, Um, a apărut, dată fiind abilitatea sau inabilitatea instrumentelor noastre de, și a instituțiilor de a răspunde schimbărilor din aceste țări, din vecinătatea noastră sudică. Acum avem așadar posibilitatea să discutăm și poate să creăm un instrument diferit, nou și poate neconvențional într-un anumit uh, sens, dar care să ne ajute să ne recâștigăm credibilitatea um, în fața acestor oameni care luptă pentru democrație, un instrument care să fie mai puțin restrâns de mai puțin restricționat de anumite constrângeri. Discutăm Fondul European pentru Democrație pentru că vrem o entitate care să reacționeze mai flexibil și mai rapid, o entitate mai puțin birocratică care să aibă proceduri uh, facile. Vreau să spun foarte clar că nu e vorba de a înlocui sau de a dubla munca pe care o fac alte instituții, mai ales instrumentul pentru democrație și drepturile omului. E vorba de uh, o, un supliment de complementare activităților lor. Instrumentul pentru democrație și drepturile omului, EIDHR, a făcut uh, o treabă foarte bună. E un instrument care ne este drag și pe care îl susținem în continuare. Însă, acesta are un mandat uh, restrâns și proceduri destul de greoaie. Și acest lucru influențează abilitatea sa de a acționa. De aceea noi uh, revizuim și reformăm instrumentele pentru ca ele să devină mai eficace, dar totuși uh, instrumentul pentru democrație și drepturile omului va rămâne separat, distinct de FD. Așadar, uh, unele idei nu au fost susținute, unele mișcări nu au putut fi susținute din diferite motive și de aceea avem nevoie de acest instrument și uh, domnul uh, care reprezintă relația cu Belarusul a uh, subliniat foarte clar această nevoie. Care sunt principiile pentru înființarea lui FED? În primul rând, sinergia și complementaritatea cu alte instrumente existente. Un astfel de fond ar trebui să furnizeze asistență flexibilă, oportună, adaptată contextului, care să vină de jos în sus, să ia în considerare nevoile actorilor locali. Trebuie să dea posibilitatea unei reprogramări rapide a fondurilor. Ar trebui să fie uh, un fond care să ofere granturi, care să nu aibă birouri pe teren, ci să profite de uh, experiența din secretariat și să se coordoneze cu instituțiile de la Bruxelles, mai ales cu Serviciul de Acțiune Externă. De aceea, din punctul nostru de vedere, e important ca acest fond să își aibă sediul la Bruxelles. Așadar, ar trebui să ofere granturi, granturi direct beneficiarilor și să poată să realoce banii, uh, să-i redistribuie prin ONG-uri și prin fundații. FED ar trebui să aibă ca țintă o grupă, un grup larg de potențial beneficiari, inclusiv actori politici cheie, cum ar fi actorii politici uh, care apar, care se formează, um, ONG-uri chiar dacă nu sunt înregistrate, dizidenți, blogări, uh, actori mass media, deci ar trebui să aibă un domeniu de aplicare foarte vast. Ar trebui de asemenea să funcționeze pe baza unor mecanisme de oferire de granturi foarte simple. Nu vrem cerințe de uh, cofinanțare ca condiție preliminară pentru a deveni eligibil uh, pentru fonduri Uh, de la acest fond. Structura va fi foarte importantă, sigur, și sper că vom putea avea un fond care să fie o structură hibridă, și anume o entitate care să găsească un echilibru în ceea ce privește autonomia și responsabilitatea sa. Cred că acest lucru este crucial și acest lucru îl va distinge de unele dintre celelalte instrumente. Și sigur, el va reuși să fie performant să se focalizeze mai bine asupra nevoilor decât uh, instrumente de, pe care le avem deja. Și am să închei spunând foarte pe scurt ceva despre rolul Parlamentului European. Cred că acest echilibru pe care tocmai l-am descris poate fi realizat cu implicarea Parlamentului European. Pentru că contribuția europeană la, fuge, la bugetul Fed ar trebui să uh, se desfășoare în conformitate cu regulile financiare și cu controlul Parlamentului. Parlamentul a trebuit să poată să exercite un control democratic cu privire la intervențiile din um, FD și nu din motive constituționale, ci pentru că acest Parlament uh, uh, este constituit din uh, politicieni aleși în mod democratic care știu ce este democrația. De aceea, prezența unor membri Parlamentului în uh, Consiliul de Administrație ar garanta implicarea Parlamentului în uh, definirea uh, obiectivelor strategice pentru mm, FD și trebuie să vedem cum anume se va implica Parlamentul în acțiunea Comitetului Executiv. Participarea Parlamentului va adăuga legitimitate și transparență unui viitor fond pentru democrație și mă bucur că uh, Serviciul de Acțiune Externă a anunțat că Parlamentul va, fi, va face parte din grupul de lucru care se va înființa um, conform concluziilor Consiliului de luni. Și sper că vom reuși astăzi să dăm uh, semnalul clar că Parlamentul este pregătit să se implice în viitoarea dezbatere cu privire la uh, concretizarea acestui fond, care este obiectivul nostru atunci când am elaborat această recomandare, proiect de recomandare. Vă mulțumesc pentru atenție și acum am să-mi îndrept atenția către raportorii din uh, umbră, din uh, diversele grupuri politice, care au uh, două minute fiecare, mi se spune. prima persoană înlocuiește pe un coleg din PP care n-a putut să fie aici, Hans-Gerd Pöttering. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Graf Lambsdorff. Faptul că înlocuiesc pe, domn, pe doamna Saifi, aflu acum de la dumneavoastră, însă nu știu dacă aș spune exact ceea ce ar fi zis doamna Saifi. Am însă senzația că lucrurile deja au avansat destul de mult, însă nu vreau să mă exprim împotriva acestui proiect. Am însă câteva întrebări. Bineînțeles că suntem cu toții pentru promovarea democrației. Prietenii noștri din Belarus sau uh, cei care au vorbit despre evoluțiile din uh, pe țările arabe, eu am fost de multe ori și în Belarus și în țările arabe, ne arată că, într-adevăr, trebuie această promovare. Eu sunt pentru promovarea democrației, însă trebuie să ne întrebăm întotdeauna și dacă avem instrumentele potrivite. Graf Lambsdorff a spus că acest instrument european pentru democrație și drepturile omului a demonstrat că funcționează, mă întreb atunci de ce nu îi dăm acestui instrument și sarcinile care uh, iar reveni acum Fondului European pentru Democrație. Și am avea, de ce să construim o structură nouă, o structură nouă care este în mod evident interguvernamentală și impresia mea este că statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să contribuie în, la această fundație și întrebarea este după aceea cine contribuie cu cât și atunci din nou revine întrebarea controlului care se pune imediat. Am ascultat cu plăcere pe domnul Lausdorff care a spus că Parlamentul European trebuie să exercite acest control. Faptul că trebuie exercitat acest control este evident. Se pune însă și întrebarea cine este beneficiarul acestor fonduri. Este foarte evident că, în primul rând, actorii locali, societatea civilă din țările destinatare trebuie să fie beneficiarii acestui fond, însă eu recomand și dacă îmi permiteți vorbesc aici în calitate de președintele Fundației Conrad Adenauer din Germania, că există multe fundații în Europa Așa am auzit și un raport de la alt, din fundația respectivă, care aveau deja, de la o persoană care avea deja multe experiențe. Fundația poate fi exclusă de la finanțare, ceea ce nu se dorește, bineînțeles. Nu este însă voie să se excludă fundația de la finanțare și de aceea Parlamentul European trebuie să se asigure ca um, aceste fonduri să ajungă concret la fundație. Și acum ultima frază, dacă îmi permiteți. Pentru toate aceste condiții, pentru principiile pe care le impunem Fondului European pentru Democrație, deci toate principiile și condițiile care se impun trebuie influențate de Parlamentul European și eu aș vrea să vă rog să ne permiteți acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Petering, mulțumesc pentru această încurajare, așa vom face. Și următoarea persoană pe listă este doamna Veronique de Kaiser, în numele socialdemocraților, democraților pe care nu, care nu locuiește pe nimeni, este chiar ea raportul din umbră. Da, nu locuiesc pe nimeni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Sunt de acord, pe de o parte, cu susținerea pe care grupurile din Parlament au arătat-o față de acest nou concept nu îndrăznesc să vorbesc despre un instrument, dar pentru această idee de a avea ceva care să fie mai flexibil, care să permită unor actori emergenți din uh, țări care se află în tranziție demo- către democrație să-l folosească. Cred, deci, că au existat într-adevăr câteva lipsuri în instrumentele numeroase de care dispunem deja, dar, bineînțeles, sunt de acord și cu rezervele, pentru că n-aș spune neapărat îngrijorările exprimate de unii colegi, mai precis de către domnul Petering. Dumnealui vorbea de posibilitatea unui paralelism între două instrumente care nu ar mai fi eficient. Aș vrea să insist asupra trei puncte și unele lucruri au fost deja anticipate. În primul rând, atunci când vorbim despre fonduri europene, pentru că se va vorbi de fonduri europene la acest fond și de competențele pe care noi le avem, care va fi rolul Parlamentului European? Va fi parte în această structură? Vom putea să ghidăm orientările care s-au dat acestui fond și să controlăm ex post utilizarea acestui fond, dar în acest uh, rol al Parlamentului cred că ar trebui să existe și un echilibru politic. Bineînțeles că Parlamentul nu este neutru, suntem formați din grupuri politice și va trebui deci să găsim o pondere între aceste grupuri. Aceasta este ceva ce n-ar trebui să fie greoi, dar e vorba de condiții democratice pe care trebuie să le îndeplinim. Acum, în ceea ce privește dublura de uh, activități, aș dori, mi-aș dori ca instrumentele care există să nu fie fragilizate de acest fond nici printr-o activitate paralelă și nici prin bani care să le fie sustrași. Dacă există fonduri de la bugetul european, eu aș vrea să știu de unde vin aceste fonduri și dacă le vom lua aceste fonduri din uh, inițiativele europene pentru democrație și drepturile omului, atunci vreau să știu dacă acest instrument va fi uh, sporit în importanță, de unde va veni fondul, de unde vor veni fondurile care vor fi acordate. În orice caz, nu putem să luăm dintr-un instrument deja existent fără să compensăm acest lucru. În al treilea rând, banii ar trebui să fie destinați actorilor locali. Vreau să insist asupra acestor beneficiari. Da, mi se spune că fundațiile politice au o experiență importantă la fața locului. Avem delegații care sunt la fața locului de asemenea și sunt absolut de acord că ONG-urile, fundațiile politice care se află la fața locului au cunoștințe importante despre ceea ce se întâmplă în acel loc și noi ar trebui să beneficiem de aceste informații, așa cum a prevăzut și domnul Lambsdorff o interfață. Ar trebui așadar să reușim pentru ca fondurile acestea să tranziteze și să, fie, um, să ajungă acolo unde sunt destinate, ar trebui deci ca această cale să fie extrem de clară. Să nu uităm însă că fundațiile nu sunt nici ele fără apartenență politică nici în național, și nu sunt nici fără naționalitate. Sigur, în țările mici există mult mai puține fundații decât în țările mari, unde, de exemplu, există fundații uh, foarte de prestigiu, cum ar fi fundațiile germane. Deci, întrebarea este atunci când transferăm fonduri, trebuie să știm pe unde o facem acest lucru și trebuie să știm dacă putem funcționa ca cu ONG-urile sau ca cu Open Society. Dar ideea importantă este pentru grupul meu ca fondurile să ajungă direct la actorii locali și vom uh, insista foarte mult asupra acestui punct. Mulțumesc! Uh, Mr. Chair, I think the Green Group... Pilar Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru a oferit multe amendamente pentru această recomandare. Mare parte din ele a fost integrate, doar uh, unul uh, unde creăm uh, o legătură cu um, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului încă nu a fost luat în considerare și aici vom insista. Ne bucurăm că primim informații suplimentare, că există această întâlnire, însă mai am întrebări fără răspuns. Atunci când v-ați referit la concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe, ați spus că totul a trebuit făcut repede în ceea ce privește toată această muncă, însă trebuie spus clar că e nevoie de muncă suplimentară pentru a specifica exact ce va face acest fond european pentru democrație și pentru a vedea unde este valoarea sa adăugată. Eu am înțeles că ar trebui să reacționăm mai mult, mai repede, uh, și, cum spunea domnul Vialicica, poate ar trebui să avem mai mulți bani uh, la uh, dispoziție pentru uh, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Însă, uh, haideți să vedem ce înțelegeți prin inovator, pentru că sună bine. Însă, dacă spunem inovator și asta înseamnă să oferim bani foarte mulți unei singure organizații, nu societății civile, atunci nu este bine. Uh, am apărea la știri în acest caz. Nu am uh, uh, răspunsuri uh, la multe întrebări. În ceea ce privește Institutul uh, Open Society, uh, săptămâna asta vreau să vă spun că uh, se critică uh, lucrurile pe care le avem, uh, se oferă recomandări pentru cum am putea îmbunătăți acest uh, fond și eu sper că vom uh, găsi curând răspuns la toate aceste întrebări. Mulțumesc, doamna Lochbiller. Acum are cuvântul domnul Angurakis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα ευθύ εξ αρχή να ξεκαθαρίσω ότι εγώ τάσουμε. Mulțumesc, aș dori să vă spun că am, mă opun uh, total creierii acestui uh, fond despre care tot vorbim aici. În ceea ce privește titlul de la punctul de pe ordinea de zi, vorbim despre eventualitatea creierii acestui uh, fond, însă discutăm ca și cum am fi decis pentru acest fond. Vă vă spun exact de ce mă opun acestui fond. Eu aparțin de mișcări care s-a aflat într-o situație dificilă atunci când a luptat pentru dictatura militară din uh, Grecia. Așadar știu ce înseamnă să ai de-a face cu o situație uh, dificilă. Ceea ce vorbim aici nu are nicio legătură cu uh, luptele lucrătorilor și popoarelor pentru uh, libertate. Vorbim doar despre promovarea politicii imperialiste a Uniunii Europene. facem totul pentru ca politica Uniunii Europene să fie încă și mai uh, agresivă. Am putea spune acestor uh, popoare următoarele. De ce vă tot uh, plângeți? Pentru că noi vă finanțăm lupta pentru democrație. În Statele Unite însă există un fond identic format deja de pe vremea lui Reagan și am văzut care au fost consecințele finanțării provenite prin acest fond Știm ce s-a întâmplat uh, și în Franța cu finanțarea unui partid de extremă dreaptă. Unii au tendința să uite istoria, ca și cum uh, n-am fi trăit uh, uh, acest fiasco al unei uh, revoluții portocalii într-unul dintre state, cu rezultate catastrofale. Poate ar trebui să nu ne mai amestecăm uh, în politica internă a uh, statelor uh, independente. Facem acest lucru însă pentru a promova politica imperialistă a Uniunii Europene. Poate n-ar trebui să mai uh, descriem care ar trebui să fie responsabilii gestionării acestui uh, uh, fond, n-ar trebui să mai insistăm pe tot felul de funcționari din Serviciul de Acțiune Externă, um, ci poate ar trebui să discutăm despre independența acestui fond de politica externă a Uniunii Europene. Acest fond nu va îmbunătăți situația, ci o va destabiliza și va crea situații încă și mai problematice. Mulțumesc. Andrei Mulțumesc, are acum cuvântul colegul Andrei Gip. Unele dintre aspectele care au fost spuse aici reflectă dorința de a crea un nou instrument. Alții spun că pur și simplu n-ar avea ce să facă acest instrument, pentru că nu există obiective relevante pentru el. Există și suspiciuni că ar putea interfera uh, în uh, derularea afacerilor noastre externe. Cred că acest uh, instrument ar trebui folosit în state unde nu există democrație. ar trebui folosit acolo unde democrația se află într-o uh, situație dezastroasă. Ar trebui ca instrumentul să ajute societatea civilă, ar trebui să uh, sprijine uh, inițiativele acesteia. Și dacă putem să ne punem de acord asupra acestui uh, principiu, atunci uh, am putea cu ușurință să ajungem la o concluzie. Eu uh, înțeleg anxietățile exprimate. Evident, ar trebui să fie un uh, instrument complementar celor deja existente. În această etapă preliminară și în propunerile uh, domnului Lambsdorff, eu nu văd să existe vreun uh, pericol de suprafunere cu instrumentul european pentru democrație și drepturile omului sau uh, uh, cu instrumentul european de vecinătate și parteneriat textul raportorului nu este ambigu din perspectiva mea, ci este destul de clar. Rese clar faptul că acest instrument ar trebui să stimuleze democrațiile durabile, că ar trebui să fie folosit acolo unde democrația este amenințată. ar trebui folosit uh, astfel încât uh, să nu interfereze, uh, ci să permită unui număr mare de beneficiari să aibă un câștig de pe urma fondului. Până la urmă, ar trebui să canalizeze finanțarea exact către beneficiari. Domnul Vialicica ne-a spus destul de clar care sunt riscurile. Știm ce s-a întâmplat cu Aleș Bialetski, care uh, a fost prezent în cadrul comisiei noastre și care uh, a discutat cu noi. Dânsul este uh, un pericol, este un exemplu al pericolului uh, transparenței. Dânsul a început să aibă probleme după ce a venit în cadrul acestei comisii. Deci trebuie să vedem exact cum am putea folosi un instrument de genul acesta. Trebuie să-i permitem să acționeze um, rapid, însă și discret. Mulțumim. Domnul Cova. Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prima teză care s-a clarificat în această discuție este că trebuie cât de repede să luăm uh, și să încheiem primele măsuri. Foarte mulți așteaptă ca aceste măsuri să fie încheiate cât mai repede și de aceea nu îmi pare rău că nu avem un buget în acest uh, proiect de buget actual pentru acest fond. Avem uh, fonduri pentru noi instrumente, 96 de milioane de euro, miliarde de euro, mă scuzați, dar uh, nu avem niciunul pentru acest fond. În primul rând, acum aș vrea să vorbesc și despre tineret, pentru că felul împărțirea în trei piloni mm, trebuie totuși adaptată. Lucrurile s-au schimbat din cauza schimbărilor tehnologice. Se vede că uh, și ce s-a întâmplat în primăvara arabă. Activitatea tineretului are, uh, a evoluat foarte mult. Uh, există probleme în rândul tineretului cu fondarea unei familii, cu um, găsirea unui loc de muncă. Trebuie, deci, să încercăm să găsim o soluție și să folosim noile instrumente. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus domnul președinte Pöttering. Experiența mea cu Fundația Conrad Adenauer este că problemele politice sunt întotdeauna abordate foarte curajos, pentru că democrația este și o creație a sistemului de partide și trebuie să arătăm că suntem în stare să avem partide moderne care funcționează. Aceasta este o chestiune pe care trebuie să o susținem. Separat de ideologii, bineînțeles, dar trebuie să arătăm că problema cea mai importantă este acum schimbarea rapidă. Mulțumesc foarte mult! Iar acum aș sugera să începem o dezbatere foarte, eh, foarte intensă, doar am ajuns la pauza de prânz și interpreții trebuie să-și ia această pauză. Aș vrea doar să vă dau cuvântul să răspundeți repede la întrebări și după aceea vom încheia. Uh, thank you very much and I'd like to... Mulțumesc. Aș dori să îl scuz pe domnul Papovski, care a fost uh, convocat la o reuniune a Consiliului urgentă și n-a putut să fie lângă noi. Vreau să-i mulțumesc lui Alexander Graf Lambsdorff pentru raportul său excelent și să-i mulțumesc și să mulțumesc și raportorilor din umbră în numele Serviciului European de Acțiune Externă, care încearcă să găsească un răspuns de asemenea la propunerea actuală. Mă bucur foarte mult că se vede că suntem pe aceeași lungime de undă și cred că lucrurile trebuie acum uh, să înceapă să funcționeze, să începem să le punem în aplicare. Văd că foarte multă lume este extrem de entuziastă față de această inițiativă. Văd și colegii din panel că sunt în aceeași stare de spirit. Trebuie însă să mai combatem anumite lipsuri în momentul de față și am realizat aceste probleme chiar la începutul anului, atunci când am încercat să găsim o soluție adecvată la schimburile și evoluțiile din Africa de Nord. Deci, oricum, Serviciul European va acționa în continuare, e nevoie de mai multe acțiuni concertate și noi nu înțelegem cum am putea funcționa cu acest fond fără implicarea Parlamentului European. Mai există chestiuni detaliate care n-au putut fi discutate acum, dar va trebui va trebui să le discutăm, iar Parlamentul European va juca un rol extrem de important nu numai în grupul de lucru, ci și în controlul pe care îl va exercita asupra activităților uh, Fondului European uh, pentru Democrație. În ceea ce privește fondurile, nu ne-am gândit niciodată că acest fond să preia resurse alocate unor uh, măsuri din uh, alte domenii, domeniul instrumentului european pentru democrație. Nu vrem să punem la îndoială felul în care funcționează acesta și nici să-l împiedicăm, dar este clar că acest fond uh, pentru instrument european pentru democrație și drepturile omului nu poate să continue așa, trebuie să fie reformat pentru ca tot ceea ce propunem noi în Fondul European de Democrație să nu se suprapună cu acesta. Conceptul acesta nu trebuie să ducă la o confuzie a beneficiarilor, ci trebuie să ofere fonduri celor care încearcă să se organizeze singuri și să creeze în același timp un spațiu mai bun pentru o societate pluralistă și pentru o societate democratică. Important este însă ca și um, tinerii și jurnaliștii și activiștii în domeniul uh, drepturilor omului să poată să acceseze fonduri din instrumentul acesta sau din uh, Fondul European pentru Democrație. Este evident că nu trebuie să existe o suprapunere a acestor instrumente, ci mai degrabă o completare reciprocă și o valoare adăugată. În final, în ceea ce privește consultarea și cooperarea cu alți actori, ONG-uri și fundații politice, noi considerăm că acesta este un element esențial. Foarte multe persoane au experiență în domeniu și ar putea să ofere susținere în ceea ce privește tranziția către democrație și cred că trebuie să lucrăm cu ei și să învățăm de la ei foarte multe. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, pentru această concluzie și eu vreau să mulțumesc în concluzie secretariatului și stafului Comisiei pentru că ne-a ajutat la pregătirea acestor recomandări și a proiectului ca atare. Mă bucur că vom putea colabora cu colegii și pe viitor. Aș vrea să închei de asemenea mulțumind uh, tuturor și spun, amintindu-vă că deadline-ul pentru pentru amendamente este 15 decembrie. Orice amendament ar trebui trimis așadar înainte de 15 decembrie. Următoarea reuniune va avea loc la Strasburg luni seară la ora 6.30 în prezența înaltului reprezentant vicepreședinte al Comisiei, doamnei Ashton. Mulțumesc foarte mult tuturor că ați participat la această reuniune.